primit din partea Consiliului Opoziție în primă lectură. Este vorba de regulamentul Parlamentului și al Consiliului referitor la procedura de insolvență. Titlul va fi publicat în procesul verbal al acestei reuniuni. Termenul de trei luni în care ne putem exprima începe mâine 16 aprilie 2015. please. Dragi colegi, vă rog să părăsiți sala pentru că vom începe următoarea dezbatere.